good afternoon colleagues um, we will resume our sitting Bună ziua, stimați colegi! Vom relua ședința noastră. Procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil, iar dacă aveți uh, observații de făcut, dar observ că nu este cazul, consider că procesul verbal este aprobat. Vă mulțumesc foarte mult. Avem două dezbateri în această după amiază cu privire la buget. Primul punct pe ordinea noastră